moiunea mea de ordine se referă la faptul că niciun membru neafiliat nu a reușit să se exprime. Nu i-ați dat cuvântul niciunui membru afiliat, neafiliat.